răspuns unic pentru asigurarea stabilității acestei zone și, dincolo de asta, asigurarea stabilității uh, pieței unice. Mulțumesc, uh, domnule comisar închidem aici dezbaterea pe acest punct. Votul va avea loc mâine la ora 12. Și acum trecem la raportul domnului uh, David Martin privind excluderea unui număr de țări din lista regiunilor statelor care au încheiat negocierile. Este vorba despre preferințele comerciale și îi dau cuvântul raportorului patru minute. Aveți cuvântul. Uh, thank you very much, President. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, Uniunea Europeană, în mod istoric, a oferit preferințe unilaterale uh, statelor ACP, lucru care a fost um, atacat la OMC și am avut o decizie a OMC care ne-a permis să oferim aceste uh, preferințe unilaterale în continuare acest uh, lucru ar fi expirat dacă s-ar fi semnat uh, uh, acordurile de cooperare la timp. Acest lucru nu s-a întâmplat, deci am avut regulamentul 1528 din 2007 pentru a avea o soluție tranzitorie și anume pentru a oferi um, acces lipsit de taxe vamale și de contingente la uh, piața noastră pentru statele care nu semnaseră uh, acorduri. Comisia consideră că acest acces preferențial trebuie să uh, se încheie și uh, propune uh, eliminarea acestor preferințe la finalul lui 2014. Comisia, după părerea mea, are dreptate numai pe jumătate, după părerea mea. Um, soluția actuală era una temporară și era, este rezonabil să existe un sfârșit. Uh, și, de asemenea, este just față este injust față de state din, statele din afara ACP uh, ca statele ACP să primească uh, preferințe uh, având în vedere situația, situația lor economică similară. Însă nu trebuie să creăm percepția că uh, obligăm statele africane uh, să semneze acorduri uh, de parteneriat fără să le dăm timp să, uh, să reflecteze. De aceea eu am propus termenul de ianuarie 2016, ceea ce oferă un termen suficient uh, pentru ca negocierile să se încheie, dar și stabilește un punct concret de încheiere a, acestor, a soluției temporare. ar putea unii colegi să spună că este numai o uh, extindere a termenului, dar este greșit pentru că nu am avut un termen până acum. Este prima propunere de termen și dacă este adoptat, acest termen nu va mai putea fi schimbat uh, fără o nouă propunere a Comisiei și fără acordul uh, Parlamentului și a Consiliului. Și dați-mi voie să spun că nu cred că Comisia va face o nouă propunere. Comisia crede că termenul 2014 ar uh, da un impuls negocierilor de uh, tratate de parteneriat. Însă, după ce am vorbit cu cei din statele afectate, cred că exact opusul este valabil. Majoritatea consideră că 2014 este o țintă nerezonabilă și dacă am vota pentru 2014, am exclude 17 state din acest sistem pentru că pur și simplu nu a reușit să respecte acest termen. 2016 este un termen ferm, dar, ușor, dar care poate fi atins. Deci din motive organizaționale, pentru motive politice și pentru motive economice, consider că 2016 este un termen limită um, posibil uh, și sper că putem um, uh, convinge uh, Comisia de asta. Um, comisia obține un termen fix um, pentru finalizarea, pentru încheierea acestor preferințe, iar partenerii noștri primesc timpul necesar. Mulțumesc! Aș dori acum să-i dau cuvântul domnului comisar de Gucht în numele Comisiei. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați. Unii dintre dumneavoastră ați primit mesaje cum că Uniunea Europeană um, ar uh, exclude 18 țări cu de dezvoltare. Ceea ce nu vi s-a spus e următorul lucru. Până în anii 90, Uniunea Europeană a oferit țărilor din Africa și zona Caraibelor preferințe tarifare mai generoase decât sistemul generalizat. Și am fost chiar atacați pentru asta la Geneva. Conform regulilor OMC, uh, preferințele speciale nu pot să fie discriminate între țări care se află într-o situație economică deosebită, doar beneficiind de excepție pe care am primit-o pentru ultima dată, pentru perioada 2000-2007. În acest timp, ni s-a cerut ca relația noastră cu aceste țări să fie aliniată regulilor OMC. Între timp, țările acestea au semnat acordul de la Cotonou, în care s-au hotărât să-și, s-au angajat să-și modernizeze relațiile comerciale. Până atunci, chiar și aceste preferențe foarte generoase nu au fost suficiente pentru a îmbunătăți export, exporturile țărilor ACP înspre Uniunea Europeană. Între 1967 și 1999, partea țărilor ACP din importurile UE a scăzut de la 7,7% la 2,8%. Deci la Cotonou am căzut de acord în cadrul articolului 16 din tratat, să se încheie noi acorduri bilaterale compatibile cu uh, regulile OMC. Dar uh, experiența noastră cu uh, preferințe tarifare unilaterale nu era suficientă, dar uh, uh corespundea uh, tendințelor politice din acel moment. S-a înțeles că politicile de dezvoltare nu care nu susțin buna guvernanță, practic nu sunt durabile. Politica comercială a Uniunii trebuie să reflecte și această realitate. Am spus acest lucru și o voi spune din noi. Valoarea politică a acordurilor comerciale bilaterale este să um, permită polițiilor și instituțiilor să gestioneze aplicarea angajamentelor comerciale. Pe lângă stimularea comerțului în cele două sensuri, Trebuie să se reducă potențialul de proastă guvernare, mai ales corupția. Aș dori să explic din nou despre ce e vorba în acest regulament. În 2007 s-au încheiaseră negocierile EPA cu cam jumătate din țările ACP. Și Uniunea Europeană atunci uh, a adoptat un regulament pentru a permite partenerilor să continue să aibă acces la viața europeană Uh, fără cote și fără taxe vamale. Dar înțelegând că aceste țări își vor, uh, se vor achita de obligațiile lor semnând acorduri. Majoritatea acestor țări au făcut-o. 18 țări însă până anul trecut nu au făcut-o. Și câteva luni mai târziu Zimbabwe a intrat în sistemul preferențelor. 9 dintre aceste țări uh, sunt cele mai puțin dezvoltate și uh, vor continua să uh, aibă statutul uh, um, lipsei de cote pentru că vor fi, se vor afla în programul Everything But Arms. Celelalte țări vor care sunt Botswana, Camerun, Coasta de Fildeș, uh, Fiji, Ghana, Namibia și Swaziland, sunt cele care vor fi supuse acestui regulament. De ce aceste țări au nevoie de mai mult timp? Când 87 de țări și teritorii respectă propunerile noastre pentru 2007-2013, în mai puțin de 3 ani, nu înțelegem de ce aceste țări nu o fac. Noi suntem mândri de acordurile, preferen- de acordurile EPA și practic am încheiat negocierile cu toate regiunile și rămân foarte puține lucruri de uh, negociat cu comunitatea est-africană, cu um, Africa de Vest și parteneri EPA din uh, comunitatea de dezvoltare din sudul Africii aplicăm acorduri um, încheiate în 2007 cu zona Caraibelor, Papua Noua Guinee și uh, țări uh, din um, estul Africii. Unele dintre aceste țări continuă negocierile și pentru acorduri regionale. Acest acord E vorba de trecut. Acordurile EPA inițiate la sfârșitul 2007, deci aici nu mai e vorba de negocierea unor acorduri EPA. E vorba aici de a ne debarasa de trecut, nu sunt uh, chestiuni de viitor. Astăzi, cei care doresc să continue cu situația de față, care rezistă, nu pot decât să-i întreb. Oare nu dezamăgim o clasă de antreprenori din aceste țări dacă extindem termenul la anul 2014? De ce un kenian um, un, o persoană din Côte d'Ivoire sau din Namibia care are o idee bună, găsește o piață de nișă și dorește să dezvolte un produs de nișă cu uh, mașini europene, de ce trebuie acesta să continue să plătească taxe vamale ridicate pentru următorii ani? Cum put, se poate stimula o astfel de idee dacă materiile costă atât de mult? câte locuri de muncă se pot crea dacă se elimină barierele tarifare, cât timp mai putem uh, vedea Africa și zona Caraibilor capabile să nu exporte nimic altceva decât bunuri agricole. Trebuie să ținem cont de realități, de nevoi. Uneori, a încerca să, face, a, să facem bine este inamicul binelui. De aceea, în calitate de comisar, eu m-am angajat în fața Parlamentului în 2010 să îmbunătățesc sistemul uh, multilateral comercial. Atunci a fost ambiția mea ca acordurile preferențiale să fie încheiate cu rezultate compatibile cu regulile OMC. În calitate de comisar, trebuie să respect și legea europeană. De aceea, precum și din convinția mea Uh, acordurile de liber schimb uh, sunt mai avantajoase pentru diferitele țări, doresc să modific regulamentul uh, privind accesul la piață care să intre în vigoare um, în ianuarie 2014 și sper că și Parlamentul va fi convins de acest lucru. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule comisar. Acum dau cuvântul vorbitorilor în numele grupurilor politice. Mai întâi, domnul Fielner pentru PPE. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să ne întoarcem la context, să înțelegem de ce s-a ajuns aici. Ei bine, pentru că vechile acorduri comerciale cu Islanda, Africa, Indiile de Vest, organiz, um, regiunea pacifică au fost considerate ilegale pentru că aduceau discriminări față de alte țări. Uh, și de aceea ne-am îndreptat către acordurile de parteneriat economic, cele cu care lucrăm în prezent. Și a fost nevoie de multă vreme. Uh, aș spune chiar inacceptabil de multă vreme și este în interesul tuturor ca aceste acorduri să intre în uh, vigoare cât mai rapid, pentru că așa putem uh, sprijini investițiile și putem sprijini o mai bună guvernare a acestor țări sărace. Un alt avantaj al acestor, um, acestui sistem de preferințe este încercarea de a face tranziția între fostele acorduri ilegale și acestea noi. Însă Trebuie să vedem cât timp va dura uh, acest regim arbitrar. Unii spun că va dura o eternitate, alții zic că până în 2017, alții până în 2016. Oricând, dar nu acum în prezent. Ori au trecut peste 12 ani. Și asta pentru că S-au înregistrat nedreptăți față de alte țări care nu aparțin spațiului Africa, Caraibe, Pacific. Însă trebuie să stabilim un termen clar pentru aceste acorduri de parteneriat economic. Și trebuie să recunoaștem că aceste acorduri nu pot exista decât dacă acordurile temporare din prezent devin unele permanente. Dar ce se întâmplă cu celelalte state sărace? Și ele își doresc echitate, își doresc un tratament echitabil. Ca urmare, aceste mecanisme temporare trebuie să ia sfârșit. Grupul PPE susține propunerea Comisiei și credem că este o idee bună să ajungem la un acord în primă lectură pentru implementarea regulilor cât mai rapid posibil. Și cel mai bun lucru pe care îl putem face este să votăm în favoarea acestei inițiative și să ne asigurăm că lucrurile se accelerează și în Consiliu, pentru că trebuie să ne punem de acord cu acest termen, cu această dată și îl rog pe raportor să vadă dacă negocierile pot continua cu Consiliul pentru a se ajunge la un acord cât mai rapid. Mulțumesc. Și avem deja un cartonaș albastru, încă de la primul uh, vorbitor, um, din partea domnului Kamal pentru domnul Fellner. Sunteți uh, disponibil să răspundeți? Dispus să răspundeți? Da. Domnule Kamal mă întreb ce aș putea să-l întreb pe domnul Fielner, care a vorbit despre corectitudine și atunci îl întreb dacă este corect ca, aceste ca aceste țări să fie forțate fiind țări care nu cred în aceste acorduri de parteneriat economic, nu și le doresc, nu cred în această abordare a Uniunii Europene și trebuie să le forțăm sunt uh, țări care nu beneficiază de sistemul generalizat de preferințe pentru că nu doresc să aibă un acces, un acord, îmi cer scuze, de parteneriat economic. Credeți că este corect? Și răspunsul. Mm, dar e foarte clar, nimeni nu forțează pe nimeni să semneze ceva noi le dăm posibilitatea să negocieze aceste acorduri de parteneriat economic, dar dacă nu doresc acest lucru, tratamentul lor va fi echitabil uh, și similar cu cel al altor țări și vor fi catalogate drept uh, țări non-APE. Însă, fiind parte a unui uh, acord ilegal, declarat ilegal între timp, situația lor nu este una corectă. Mulțumesc foarte mult și acum are cuvântul domnul Bernd Lange în numele socialiștilor și democraților. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi. Cred că la negocierile cu privire la acorduri de parteneriat economic trebuie să nu uităm că pornim de la premise diferite în aceste negocieri. Avem Uniunea Europeană cu un comisar puternic, cu mulți funcționari, care stau față în față cu state tinere, cu puține capacități. Și cred că este de la sine înțeles că ar trebui să le oferim acestor state mai mult timp uh, și mai mult timp pentru negocieri. Nu cred că trebuie să lăsăm impresia că Uh, prin oprirea bruscă a accesului la piață, încercăm să exercităm presiune asupra acestor țări. De asemenea, nu vrem să obligăm pe nimeni să semneze ceva, ci dorim mai degrabă să negociem soluții într-un, ca între parteneri care să fie acceptabile pentru ambele părți. Și uneori este nevoie pentru asta de mai mult timp. De aceea sprijin um, sprijinim propunerea lui David Martin de a oferi acest timp de 2 ani, dar de a și spune foarte clar că după 2 ani uh, accesul uh, se va uh, încheia, dar să ne luăm acești 2 ani pentru a Uh, găsi soluții comune. Și am să vă rog, domnule Fielner, să sprijiniți această soluție, pentru că am găsit în comisie o, o majoritate pentru, acest, um, pentru această posibilitate. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc. Acum în numele ALDE, domnul Rinaldi. Președinte, care... Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, stimate domnule comisar. Noi sprijinim propunerea promisul la care și-a ajuns la uh, Comisia pentru Comerț Internațional. Uh, echilibrul ni se pare rezonabil, avem uh, o dată limită sigură și vă invit pe toți să vă invit să vă gândiți ce ar însemna să respingem propunerea Comisiei, pentru că astfel nu ne mai respectăm angajamentele de la OMC. Da, am da timp în plus, nu este necesar. Cred că trebuie să dedramatizăm această dezbatere. De fapt, așa cum a spus și domnul comisar în intervenția sa, e vorba de un volum comercial foarte limitat. Totuși, pentru anumite capitale din țările ACP, decizia noastră de mâine va fi foarte importantă. E vorba de o importanță asimetrică între percepția noastră în legătură cu ce e în joc și uh, ce, ce este în joc pentru anumite țări ACP. Eu nu cred că a pune a da, a, o, o scadență atât de apropiată, care poate să, părea, să pară aproape impusă, se poate ajunge eficient la încheierea mai rapidă a acordurilor de parteneriat uh, economic. Noi dorim aceste acorduri, dar dorim să fie adevărate parteneriate. Trebuie să ajungem la acestea cât mai bine, prin persoasiune, prin convingere și cred că aceasta poate fi și ocazia, acest doi ani în plus, dacă vor fi nevoie, doi ani întregi, poate nu vor fi necesari, dar e nevoie să sporim eforturile de negocieri, o rețea mai largă de interlocutori, nu doar guverne, uh, ci și în societatea acestor țări. Deci trebuie să discutăm cu parlamentarii naționali din aceste țări care ratifică acordurile și au o influență politică în dezbaterea din țara lor și se plâng că nu sunt suficient informați. Poate trebuie să organizăm seminarii. Eu am propus deja acest lucru cu ocazia adunării parlamentare cu țările ACP. Deci, ședințe de informare cu mass media și ONG-urile pentru a ne prezenta poziția. Există un, un proverb în Kenya care spune dacă vrem să mergem departe, trebuie să mergem împreună. Mulțumesc. Acum în numele verzilor are cuvântul doamna Francesca Keller. Mulțumesc. Propunerea de a elimina anumite statele în curs de dezvoltare din uh, sistemul de acces la piață um, facem o greșeală. Aceste acorduri nu sunt acorduri de parteneriat, pentru că țin numai de interesele Uniunii Europene și nu ale partenerilor. Și asta este împotriva obiectivelor Uniunii Europene de a reduce sărăcia. State precum Camerun, Coasta de Filde și Namibia ar fi afectate în mod grav de această propunere proiecte de, uh, de integrare regională uh, ar fi puse în uh, pericol dacă Kenya ar accepta un astfel de acord, de exemplu. Nu putem să, să, să promovăm în lume comerțul liber și apoi și asta să însemne numai ca lumea să cumpere produsele noastre. Dacă Comisia chiar vrea să stimuleze comerțul, ar face bine să nu îl blocheze. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc acum domnul Helmut Scholz. Domnule comisar de Gucht, domnule președinte, stimați colegi, dezbatem astăzi o propunere din partea dumneavoastră, domnule comisar, care ar putea, aduce o ar putea afecta foarte puternic uh, imaginea Uniunii Europene în timp ce noi încercăm să negociem cu aceste state, dumneavoastră vreți să le puneți pistolul la tâmplă și să le spuneți că le, ex, le excludeți uh, din uh, accesul la piață. Ambasadorii tuturor statelor afectate, în conversații, mi-au explicat care este miza pentru ei și pentru statele, statele respective. Comisia de dezvoltare care cunoaște atmosfera din statele în curs de dezvoltare, a recunoscut aceste pericole și de aceea um, au emis și un aviz corespunzător. Noi uh, sprijinim această um, poziție din raport. Fac apel la dumneavoastră și la colegii uh, din Comisia pentru Comerț să adopte această poziție și să nu pericliteze uh, decenii de cooperare uh, prin um, um, decizia unilaterală a Comisiei. Votul va fi prin apel nominal. Uh, prin decizia dumneavoastră, domnule comisar, Kenya și alte state ar fi izolate uh, și uh, acestea nu ar mai putea considera Europa ca uh, uh, partener comercial principal. Uh, reproșurile pe care le faceți africanilor sunt injuste. De ce Comisia insistă să elimine uh, taxele pe export? Uh, Namibia are astfel de taxe pe export numai pentru materii prime Mie mi se pare o econom... asta mi se pare o politică economică uh, inteligentă. Domnule comisar, ați dat dovadă că gândiți pe termen scurt și că nu luați în considerare extinderea relațiilor comerciale ale Europei. Vă uh, solicit să e- retrageți această propunere. Vă mulțumesc. Urmează acum domnul Vital Moreira. Obrigado, presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Această inițiativă a Comisiei ridică două întrebări. Prima, Comisia poate să retragă aceste preferințe în mod unilateral cu privire la țările ACP? Când au fost încheiate acorduri cu aceste țări prin acordul de la Cotonou? Suntem în negocieri pentru încheierea acordurilor de parteneriat economic încă de multă vreme și nu s-a fixat niciun termen limită. Toate acestea sunt însă niște aspecte tranzitorii și în ceea ce privește OMC știm că regulile acesteia se opun oricărei discriminări și că Comunitatea Europeană trebuie să facă ceva. Menținerea unor preferințe comerciale unilaterale este nedreaptă față de alte state în curs de dezvoltare care sunt, nu sunt membre ACP și care nu beneficiază de aceste condiții preferențiale. În ceea ce privește termenele fixate de comisie, aici Cred că lucrurile trebuie accelerate. Se propun doi ani suplimentari. 1 ianuarie 2016 în loc de 1 ianuarie 2014. Cred că este un compromis bun, ceva realist din punctul meu de vedere. Sigur că nu putem prelungi la nesfârșit o situație ilegală, dar cred că trebuie să fim realiști. Mulțumesc și acum domnul Murphy un minut. Uh, Această propunere se dorește să excludă accesul la piața europeană pentru anumite țări. Um, Accesul acestora pe piață uh, va fi complet închis în anumite sectoare și ar fi un dezastru pentru aceste țări. De exemplu, pentru Namibia, Taxele de export vor fi de aproximativ 30 uh, de milioane de euro. Sunt de acord cu raportorul când spune că principalul motiv al, promis, al propunerii comisiei este să facă mai multă presiune asupra acestor țări să semneze uh, parteneriate de cooperare economică și în aceste țări crește opoziția față de acordurile EPA. Comisia acum dorește să oblige aceste țări să semneze uh, acord, aceste acorduri care nu sunt în interesul muncitorilor sau agricultorilor din aceste țări. Dar nu sunt de acord cu raportorul că trebuie să le dăm mai mult timp. Propunerea comisiei trebuie pur și simplu respinsă. Mulțumesc. One minute for... Are acum cuvântul doamna Badia Icucet. Uh, Mulțumesc, domnule comisar ne întrebați de ce este nevoie de ne întrebăm de ce este nevoie de mai mult timp pentru anumite țări pentru a ratifica aceste acorduri. Ei bine, răspunsul este următorul. Nu toată lumea este gata să facă asta. Diferitele țări se confruntă cu situații economice și politice dificile. Și atunci, mă întreb, ne dorim ca aceste țări să avanseze sau vrem să le lăsăm într-o situație și mai gravă decât cea cu care se confruntă astăzi. De aceea, data uh, de 2016 pe care o propunem ar permite acestor state să răspundă angajamentelor prevăzute și în același timp le-am acorda o mai mare securitate juridică lor uh, precum și întreprinderilor din țările noastre și din țările lor. Acești doi ani suplimentari nu aduc o schimbare substanțială față de angajamentele luate în fața OMC de Uniunea Europeană. Deci cred că mâine voi vota pentru această propunere care, propune, care uh, vizează acest uh, termen suplimentar. Domnul domnule președinte. Se dorește punerea, exercitarea de presiune asupra statelor ACP pentru a semna acordul de parteneriat economic. Acordurile trebuie să uh, răspundă la provocările fundamentale cu care se confruntă statele ACP, de exemplu integrarea regională, iar Europa știe că o astfel de integrare necesită timp. În calitate de președinte al relațiilor cu Africa de Sud, mă îngrijorează uh, faptul că nu se găsește un acord uh, cu privire la acordul de parteneriat cu uh, Africa de Sud. Deocamdată totul este blocat. Un astfel de, o astfel de decizie ar putea fi, pe de o parte, un stimul, dar ar putea fi în același timp uh, Um, o mare, o mare greșeală pentru că ar putea bloca totul. Susțin raportul, consider că 2016 este un termen uh, adecvat, mai ales că acest an va fi un test pentru relațiile Uniunii Europene cu um, statele ACP, pentru că revizuim acordul de la Cotonou, instrumentul de cooperare pentru dezvoltare, precum și alte instrumente. Trebuie să o facem bine. Mulțumesc. Începem procedura intervențiilor spontane. Domnul Ferreira dorește cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Propunerea de regulament este un perfect exemplu de intimidare. Dorim să forțăm aceste țări să semneze acordurile de parteneriat economic. Este un uh, proces tipic în cadrul abordării Comisiei față de țările ACP. Comisia dorește să șantajeze fiecare țară ACP individual. Acordurile de parteneriat vor avea consecințe negative pentru multe dintre aceste țări ACP, de aceea frânează cât pot acest proces. De aceea trebuie să ținem cont de aceste rezistențe, trebuie să cooperăm mai bine cu aceste țări, trebuie să le permitem să se dezvolte în mod liber, dar să le lăsăm uh, libere să hotărască cum. Nu putem, deci, să prelungim relații de tip colonial în acest uh, stil. Urmează pe listă domnul Patrice Tirolien. Aveți cuvântul. Plemesie. Mulțumesc, domnule președinte. Știm cu toții cât de lungi uh, sunt negocierile în acordurile de parteneriat economic. Numai 18 din uh, cele 36 de țări ACP au uh, întârziat cu ratificarea acestui acord. Celelalte se grăbesc să facă acest lucru pentru că nu doresc să riște să piardă preferințele. Pe de altă parte, încă din 2007 am susținut că acest regulament trebuie să fie unul temporar pentru că este incompatibil cu regulile OMC ca urmare. Propunerea raportorul este, din punctul nostru de vedere, cel mai bun compromis care permite serviciilor Comisiei și țărilor ACP să beneficieze de timpul necesar pentru a încheia aceste acorduri. Dacă mâine, data de 1 al orei 2016, nu se va bucura de majoritate, invit colegii să respingă propunerea Comisiei. Mulțumesc! Este o dezbatere foarte interesantă. Dacă aș putea, aș lua și eu cuvântul. De aceea îi dau acum cuvântul comisarului de Gucht care va încheia discuția. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș putea să vă dau un minut din timpul meu de vorbire, dacă doriți. Numai să nu mă întrerupeți după aceea. Intervenție fără microfon. Înțeleg o serie din remarcile făcute, însă fac apel la dumneavoastră să nu uitați faptele așa cum sunt ele. Despre ce este vorba? O serie de țări nu au semnat sau ratificat un acord pe care l-au încheiat în 2007. Este vorba despre trecut. Iar ideea cum că am vrea să forțăm aceste țări uh, să adopte și să-l ratifice un acord de, de parteneriat economic final, nu este corect. Am menționat cele opt țări limitate care ar putea, un număr limitat care ar putea fi uh, afectate. Și le recitesc. Camerun, uh, coasta de Fildeș, Fiji, Ghana și uh, Swaziland Și acestea sunt uh, țări uh, cu venituri uh, mediu. Asta nu, afect, nu afectează în modul în care ați crede dumneavoastră, nu are același efect ca într-o țară în curs de dezvoltare. În țările în curs, curs de dezvoltare sunt două uh, categorii, cele care uh, beneficiază de totul în afară de arme și le avem pe cele care uh, beneficiază de sistemul general de preferințe sau de sistemul generalizat de preferințe plus. Deci nu este adevărat că dacă punem capăt la acest, acestui regulament, care a fost întotdeauna considerat temporar, este, deci dacă am, am uh, pune capăt acestui regulament temporar, doar o serie, o, o, un număr limitat de state ar fi afectat, dar state care oricum ar face parte uh, din alte sisteme. Practic, am crea o inegalitate dacă nu am uh, pune capăt acestui regulament. În al doilea rând, forțăm noi pe cineva să facă asta? Nu dacă nu doresc să ratifice acordurile pe care ei le-au încheiat în 2007, atunci să nu o facă. Uh, ușa noastră este deschisă chiar și să negociem un nou acord cu ei. Dar nu văd în ce măsură suntem noi uh, um, injuști, uh, nedrepti uh, sau șantajăm pe cineva solicitând ratificarea unui acord încheiat în urmă cu 5 ani, care a fost negociat timp de 3 ani, iar fi trebuit de, fa- de fapt să-și adapteze sistemele în 2000, acum 12 ani. Dacă ai, ai promis că vei ratifica un acord, fă -o. Ai uh, ani, 5 ani și le-a mai acordat încă un an și jumătate în plus pentru a ratifica, nu pentru, nu pentru a negocia, pentru a ratifica. Este asta nedrept? Este șantaj? Periclităm situația acestor state? Nu cred. Ben Lange a spus că există confruntarea între o, o comisie puternică și state slabe. În primul rând, mulțumesc că ne-ați numit uh, puternici. Însă, știți, aceste state, unele poate că sunt, uh, sunt slabe. Și, uh, și cele care sunt într-adevăr slabe sunt cele mai puțin, statele cel mai puțin dezvoltate. Ehm, însă noi vorbim despre state cu venituri mediu. Dar problema nu este dacă sunt slabe sau puternice. Singurul lucru pe care îl cerem este să ratifice ceea ce au adoptat în trecut. Noi nu le cerem altceva decât să își respecte angajamentele pe care le-au făcut în urmă cu ceva vreme. Și apoi, ehm, o ultimă remarcă domnului Keller. am spus, doamne Keller, uh, ați spus că comerțul poate uh, promova dezvoltarea. Nu este adevărat. Vedem sistemele actuale că volumul comercial scade în mod drastic. De ce? Pentru că comerțul nu înseamnă numai să exporti ceva spre o altă țară. Uh, înseamnă să te implici, să creezi o legătură cu acea piață, cu acea țară Înseamnă să se creeze mișcări în ambele părți, în ambele direcții. Este sprijin pentru comerț. Înseamnă crearea unei piețe dinamice care să poată exporta înspre Uniunea Europeană. Eu sunt trist că scade nivelul comerțului cu Africa. Ar trebui să crească și sunt dispus să fiu foarte flexibil în acordurile de parteneriat economic pe care mai trebuie să le negociem cu anumite țări. Nu am nici măcar, nu am nicio problemă cu asimetria. Sper că pot uh, exporta mult înspre Uniunea Europeană, suntem dispuși să-i ajutăm cu ajutor pentru comerț. Colegul meu, uh, P. Balx, este de acord cu mine cu privire la asta însă trebuie totuși să-și respecte angajamentele pe care și le-au asumat, astfel încât să putem continua și să putem crea un sistem sigur uh, cu obligații juridice clare. Asta solicităm și de aceea și uh, Uh, îmi mențin poziția și propunerea pe care am făcut-o. Sper că mâine la vot veți lua asta în considerare. Nu este împotriva Africii, nu este împotriva țărilor în curs de dezvoltare, este pentru binele relațiilor comerciale care trebuie să fie mature uh, și relații comerciale care trebuie pur și simplu să înceapă. Majoritatea relațiilor comer comerciale care nu au început sunt din Africa subsahariană și trebuie să facem ceva în privința asta. Mulțumesc, îi dau acum uh, domnului Martin cuvântul pentru o concluzie. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, trebuie să explicați acestui Parlament de ce anumite țări nu au ratificat acordurile EPA, pentru că domnul Cashman, domnul Schulz și alții au spus că unul dintre principalele obiective ale EPA um, trebuie să, este um, integrarea regională și unele țări se află, dacă nu în poziții imposibile, în poziții dificile. De exemplu, Kenya. Interesul Keniei este să um, ratifice un uh, acord EPA, dar dacă o face în mod unilateral, își rupe relațiile cu um, țările din Africa de Est. Deci au o dilemă, sau suferă costuri economice, sau rup relațiile cu Africa de Est. Dacă nu semnează EPA și noi adoptăm acest regulament și această uh, comisie și probabil acest parlament vor uh, fi de acord cu acordul de liber schimb cu Columbia Iată, în ceea ce privește cafeaua, acesta este o problemă pentru Kenya. Nu cerem să le dăm avantaje uh, ad vitam aeternam, dar să le dăm două, trei zile, uh, do, pardon, doi, trei ani pentru a avea timp să semneze un acord de tip EPA. Nu voi da alte exemple, dar situația Africii de Sud, Botswanei și uh, în, în, în uh, sudul Africei situația este uh, similară. Botswana și Namibia au probleme similare. Domnule comisar, dumneavoastră doriți anul 2014 pentru credeți că astfel uh, negocierile vor accelera. Eu nu doresc obiectivul să fie 2014 pentru că s-a întâmplat chiar invers. Se vor strica relațiile cu țările ACP și cred că termenul limită este imposibil de a respectat. Deci Parlamentul vă spune, haideți să nu ne grăbim, să stabilim un termen și acest uh, termen limită ar fi bătut în cuie. Nu este un termen limită uh, flexibil. 2016 nu e un termen nerezonabil. Se dă țările africane timp să se alinieze, dar ar fi mai rezonabil din partea noastră. Mulțumesc! Tarant. Vă mulțumesc, domnule raportor. Încheiem acum dezbaterea. Votul va avea loc mâine la ora 12. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de raportul domnului Carins privind acordurile interguvernamentale între statele membre și țările terțe în domeniul energiei.